privește eficiența energetică. Pentru început am să dau cuvântul domnului raportor. Aveți cuvântul. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Bună seara, comisario. Bună... Bună seara, doamnă comisar. Bună seara, stimați colegi. Uh, Eticarea energetică este o chestiune de succes în Europa, care a început acum 20 de ani și care a fost preluată apoi peste tot în lume. Pașaportul energetic garantează că toate produsele de pe piață și care ajung în casele 500 uh, de milioane de cetățeni oferă informații cu privire la eficiența energetică și cu privire la alte caracteristici fundamentale. Cu, împreună cu ecodesignului, etichetarea energetică a permis în câțiva ani cetățenilor europeni să achiziționeze uh, Uh, mașini uh, de uh, spălavase, mașini de spălat, frigidere și așa mai departe, cu o eficiență energetică mai bună, făcând economie astfel de bani, reducând pagubele pentru mediu și un lucru mm, deloc mai puțin important, reducând dependența energetică a continentului nostru. De acum câțiva ani, această Um, uh, etichetă nu mai oferă informațiile corespunzătoare și consumatorii sunt uh, oarecum uh, confuz pentru că nu mai este clară diferența dintre diferitele categorii energetice. De aceea a sosit momentul să renoim acest pașaport pentru a-l face mai eficace și să profităm în acest sens de progresele tehnologiei informațiilor care sunt fundamentale pentru a putea comunica pe piața viitoare. În elaborarea proiectului de raport pe care am avut onoarea să-l realizez, am reluat obiectivele propunerii originale și am încercat să fac puțină ordine pentru digitalizarea informațiilor și consolidarea supravegherii pieții. Am ascultat vocile exprimate de consumatori, industrie, IMM-uri, autorități de supraveghere, comercianți, autorități de standardizare, ONG-uri, cetățeni înscriși în mișcarea 5 stele. Am propus un uh, raport amplu și complex, cu obiectivul fiind acela de a întări maniera în care se uh, recâștigă încrederea cetățenilor după mai ales uh, scandalul în sectorul automobilistic. Sper că am contribuit cu această propunere la o etichetă mai modernă de tip 2.0 care să fie în uh, pas cu timpul și care să permită tuturor să aibă informații mai bune, care să fie comparabile și care, în fine, să uh, fie descrise în propria limbă. În uh, comisie am intrat așadar cu un text solid care a fost aprobat în comisia ITRE cu unanimitate și care în plen va ajunge marți și sper că va beneficia de aceeași susținere. Printre diferitele îmbunătățiri din acest text, aș dori să subliniez în mod special voința Parlamentului de a consolida mecanismul de definiții a standardelor care stau la baza uh, categoriilor de eficiență, mai multă transparență și mai mult control și uh, să se țină cont și de utilizarea reală a produsului produselor. Testele și inspecțiile trebuie să fie mai frecvente și informațiile trebuie împărtășite tuturor autorităților de supraveghere europene. De asemenea, am adoptat realizarea unei baze de date cu două secțiuni, una rezervată publicului și una autorităților competente. O bază de date care va intra în vigoare cât mai rapid și care va fi accesibilă prin intermediul unui cod QR uh, și uh, care va permite evaluarea diferitelor caracteristici care sunt introduse de fabricant. De asemenea, s-a interzis utilizarea Uh, pe eticheta claselor A+, A++ și A++++, cu excepția um, um, centralelor termice care, datorită dinamicilor, au nevoie de un spațiu mai amplu. Președinta intervine. Ok. Mulținându-i vorbitorului. Problema este că ați avut la dispoziție 4 minute. Ar trebui respectat timpul de vorbire. Sigur că tematica este una foarte importantă, nu am vrut să vă întrerup, dar totuși vă rog să țineți cont de timpul alocat. La noi ă, se practică ca atunci când ă, se intervine din sală, vorbitorul să se ridice în picioare. Acest lucru face parte din protocolul parlamentar. Acum am să dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați. Vreau să încep uh, mulțumindu-i uh, domnului raportor, domnului Taburano, pentru uh, acest raport. Unul dintre cele mai importante principii ale Uniunii Europene este să dea putere cetățenilor europeni și să îi permi, le permită lor să conducă tranziția la energie curată. În iulie 2015, Comisia a făcut o propunere pentru a actualiza cadrul legal pentru etichetarea în privința uh, eficienței energetice a produselor. De când a fost implementată această etichetare, ea le-a permis uh, consumatorilor să facă alegeri informate. Um, să știți că um, cei care verifică eticheta sunt foarte mulți. Politicile uh, ecodesign și etichetarea au uh, dus la economisirea 145 de milioane de um, euro. 45 de miliarde de euro au, s-au întors la mediul de afaceri. E vorba de uh, sustenabilitate, competitivitate, dar și uh, eficiență energetică. Etichetarea a dus la crearea de produse mai eficiente energetic, lucru care merită salutat. Însă, um, en, etichetarea energetică a devenit victima propriei, propriei, uh, su, propriei lui uh, ei succes. Uh, Așa cum a spus uh, raportorul, adăugarea claselor A+, A++, și A++ a dus la uh, scăderea eficienței uh, metodelor de convingere a consumatorilor să consume să cumpere produse eficiente energetic. Trebuie să ținem cont de cerințele consumatorilor. Deci să ne întoarcem la scara A G energetică. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii sunt echipați pentru a face cele mai uh, informate alegeri. Acum, consumatorii vor să știe despre eficiența energetică, așa cum doresc să fie informați cu privire la caloriile prezente în alimente. Vrem să mulțumim uh, Parlamentul European pentru că ne-a permis să facem progrese cu această propunere foarte interesantă. Și reajustarea este un element important din raport. În raport sunt două schimbări propuse pe care vreau să le semnalez pentru că ele pot submina succesul proiectului referitor la baza de date pentru produse permiterea producătorilor să își uh, mențină în propriile baze de date informațiile cu privire la respectarea regulamentelor uh, creează probleme și uh, credem că nu poate funcționa. Raportul propune de asemenea să acordăm comisiei mai puțin timp pentru a pune pe picioare baza de date, un an în loc de doi. Nu este realist. Dacă grăbim înființarea bazei de date, putem crea o bază de date de calitate inferioară, ceea ce nu ne dorim. Nu vrem să fie un termen de, să ne stabilim un termen limite pe care nu-l putem respecta. Împreună cu Consiliul vrem să ne asigurăm că reajustarea și baza de date pentru produse pot fi implementate fără uh, povară administrativă prea uh, mare. Trebuie să uh, ținem cont de consumator, pentru că ei trebuie să conducă progresul în modul în care consumăm energia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna comisar, pentru aceste explicații. Dau cuvântul acum reprezentanților diverselor uh, grupuri politice și va începe din partea grupului PP domnul Roel. Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, mulțumesc pentru colaborarea foarte bună, a fost uh, destul de dificilă. După aceea, această etichetare a fost o poveste de succes. Toți colegii au recunoscut acest lucru, am ajuns la soluții de compromis după o activitate laborioasă și voi spune că dacă uh, uh, miercuri ori această propunere de compromis va fi modificat uh, substanțial, atunci nu o vom mai susține. Deci eu cred că nu ar trebui să mai înaintăm amendamente, trebuie să respectăm ceea ce uh, s-a obținut cu avantaje și dezavantaje în Comisia de Specialitate. Și eu am unele uh, mari rezerve pentru că um, într-o perioadă în care toată lumea se concentrează pe probleme majore, și guvernele statelor membre uh, nu sunt dispuse să colaboreze în probleme uh, esențiale, ar trebui acum să înființăm o bancă de date pe plan european. Dar uh, până la urmă de fapt, aici este vorba mai degrabă uh, de uh, dimensiunile unui uh, biblioraf pentru fiecare produs, pentru că un mare producător uh, poate să aibă 25.000 de produse pe care le pune pe piață. Comisia vorbește de 1,5 milioane de euro costuri. Eu cred că va fi nevoie de mult mai mult uh, pentru uh, toți cei care urmează să activeze în acest domeniu. Uh, și după aceea ne mai gândim și la protecția datelor, pentru că în final toți știm că eh, este vorba și de date sensibile eh, la care nu trebuie să aibă acces toată lumea. Dar eh, mă întrerupeți, eu am două minute la dispoziție, doamna președinte, așa mi s-a spus, am două minute la dispoziție. Nu? Aveți un minut și jumătate la dispoziție. Două minute, spune domnul Rol. Președintele spune nu, îmi pare rău, aveți un minut și 30 la dispoziție, îmi pare foarte rău. Bun. V-am dat 20 de secunde suplimentar. Bun. Din partea grupului S și D, îi dau cuvântul doamnei Martina Werner pentru două minute. Ia, vielen Dank. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor și, de asemenea, și colegilor, așa cum spunea și domnul Roy, pentru extrem de bună colaborare. O piatră de tămălie pentru Uniunea Energetică o reprezintă eficiența energetică, pentru că prin continuarea eficientizării utilizării energiei putem face economie de resurse și cred că aici mai avem potențial la dispoziție care să ne ajute să ne realizăm uh, obiectivele climatice. În plus, o mai judicioasă folosire a resurselor energetice ne reduce dependența față de state terțe și de asemenea reprezintă o economie și pentru cetățeni, dar și pentru companii. Pentru, prin uh, cate, clasificarea în categorii de eficiență, consumatorii au posibilitatea să compare produsele și să ia o decizie informată. Acest lucru a contribuit la Uh, o dezvoltare în continuare a produselor care intrau în sfera de acoperire a acestui regulament cu privire la eficiența energetică. O clasă energetică superioară reprezintă un bun argument de cumpărare și de aceea și pentru industrie reprezintă un stimulent în a face investiții într-o mai bună eficiență energetică. Dar uh, lucrurile au uh, devenit oarecum confuze prin clasificarea în A+, plus, A+++, astfel încât A+, a ajuns până la urmă o clasă inferioară și trebuie ea să facem acum ordine în această clasificare pentru ca consumatorii să înțeleagă despre ce este vorba. Mă bucur și sunt mândră de faptul că împreună am reușit să uh, găsim un compromis puternic pentru produsele respectiv punctele importante se corectează vorbitoare. Revenirea la o clasificare unitară de la A la G pentru toate produsele va face ca consumatorii să poată compara produsele unele între altele și să poată lua o decizie rapidă. În doilea rând este bine că cele mai importante um, aparate de uscasnic vor trebui să se readapteze la noua clasificare în decurs de 2 ani, cu excepția centrelor termice care au la dispoziție 5 ani, și prin crearea unei platforme comune pentru autoritățile de supraveghere și asta este diferența față de o bază de dată publică, competențele autoritățile de supraveghere vor fi întărite și din câte înțeleg există susținere și din partea statelor membre. Ar mai exista din punct de vedere al socialdemocrațiilor și alte chestiuni care ar mai putea fi reglementate și uh, susținem de asemenea ca uh, statele membre să poată oferi stimulente pentru consumatorii cu uh, venituri mici. Eu cred că prin acest compromis am uh, reușit să uh, realizăm un pas important și sperăm de asemenea să uh, se ofere și mandatul necesar echipei de negocieri cu Consiliul. Mulțumesc, domnule Werner. Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnule Ashley Fox. President. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu salută acest raport privind etichetarea în privința energiei. Sistemul actual uh, induce în, în eroare consumatorii. A+, A++ și A++++ plus uh, uh, sunt niște categorii pentru care mă bucur că sunt uh, că vor fi vor dispera. Ne bucurăm că tranziția are un termen limită de 5 ani. Perioada este rezonabilă atât pentru producători cât și pentru consumatori. Avem anumite rezerve în ceea ce privește crearea unei baze de date pentru produse. Însă suntem satisfăcuți pentru că uh, Ehm, acest uh, text uh, îmbunătățește propunerea comisiei, clarificând situația consumatorilor. Nu vrem uh, ca noua etichetare să vină o povară prea mare pentru industrie. Ne bucurăm că raportul cere comisiei să stabilească un calendar de 10 um, ani, o perioadă de 10 ani pentru introducerea noilor etichete. În această perioadă, consumatorii și producătorii pot, uh, se pot bucura de securitate. Credem că această legislație poate aduce beneficii consumatorilor fără a crește costurile. Credem că directiva actuală uh, funcționează bine. Credem că există uh, chestiuni cerute de alte grupuri politice care pot să îngreuneze situația sufocând inovația. Grupul nostru va vota pentru acest raport miercuri. Mulțumesc. Domnule Fox, acceptați un cartonaș albastru, domnul Sani? Domnule Sani, vă rog. Stimate coleg, ați vorbit despre avantajele noului sistem, dar să ne gândim și la uh, posibilitatea pe care consumatorul trebuie să o aibă să evalueze mai bine calitatea produselor pe care le achiziționează. Aceasta a fost informația dumneavoastră. Nu credeți însă că și uh, industria trebuie să fie protejată? Time for your answer. Uh, da, domnule președinte, cred că aceste etichete vor aduce beneficii consumatorilor, pentru că avem anumite tipuri de produse în care uh, totul este uh, A++, A++ sau A+. Deci cele mai puțin eficiente produse au A+, și consumatorii cred că cumpără un produs bun, când de fapt este cel mai puțin eficient. Accept că orice legislație impune și reprezintă o povară pentru producători și industrie, ceea ce duce la prețuri mai mari pentru consumatori, însă eu mă gândesc că această propunere este una echilibrată. Uh, thank you. On behalf the Group. Mulțumesc. În numele grupului ALDE, doamna Gering, două minute. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Reforma ă, acestui tip de etichetă energetică urmărește două obiective. Producătorul trebuie să fie stimulat să acționeze uh, ă, novator, astfel încât să ofere uh, Uh, aparate uh, eficiente din punct de vedere energetic. În al doilea rând, se poate colabora mai bine pentru ca și schimbul de informații între agențiile statelor membre specializate pe probleme de energie să furnizeze cumpărătorului uh, informațiile necesare. Eu cred că și rețelele electrice până la urmă trebuie să fie implicate pentru că va fi în folosul consumatorilor, dar și al celor care trebuie să simplifice metodologia să ne gândim și la micii comercianți eh, pentru care costurile nu trebuie să crească. Domnule raportor, stimați colegi, cred că am ajuns în Comisia ITRE la o formulă de compromis binevenită între uh, toți cei care, uh, fiind reprezentanți ai diverselor grupuri politice, s-au implicat la negocieri. Eu cred că în felul acesta uh, demonstrăm tuturor ce este este posibil să întreprindem și ce nu se poate întreprinde. Aici și mă gândesc și la scandalul Volkswagen. Este foarte important ca acum să redobândim încrederea cumpărătorului în uh, informațiile pe care uh, le furnizăm pe etichete, pentru că până la urmă un frigider care consumă foarte multă energie este uh, o achiziție la fel de proastă pentru consumator ca și o mașină care care consumă multă benzină sau care poluează. Deci, până la urmă, consumatorul uh, trebuie să fie cel câștigat și uh, eu cred că uh, merită să apărăm soluția de compromis la care s-a ajuns. Mulțumesc foarte mult doamnei Viring din partea grupului GUE NGL. Îi dau cuvântul domnului Silichiotis pentru un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului raporton Tamburano pentru activitatea excelentă. Grupul nostru, GUE, susține abordarea aleasă de dânsul. Este important să avem un sistem unitar al uh, etichetării energetice care să nu uh, fie confuz pentru consumator. De aceea și susținem această abordare pe care o urmărește domnul raportor și anume de a introduce un sistem sistem de etichetare simplu de la A la G care să permită consumatorului să dispună de informații simple pentru cumpărarea unui produs pentru a putea să facă o alegere informată și din perspectiva uh, consumului energetic și a economiei de bani. Această procedură ar trebui extinsă și aplicată tuturor produselor. Asta ar fi solicitarea noastră. Uh, Uh, urmează să se creeze și o bază de date pentru această platformă la care să aibă acces și consumatorii. Susținem și acest lucru. Este important ca această bază de date să conțină mai multe informații cu privire la produse, dar și despre drepturile consumatorilor, pentru că acest lucru garantează transparență și astfel consumatorul nu mai poate fi indus în eroare de către marile companii. Pentru a putea pune în aplicare însă aceste lucruri, este important ca raportorul să beneficieze de încrederea noastră, astfel încât să poată demara imediat consultările cu Comisia și cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult în numele verzilor, domnul Benedec. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este o discuție foarte importantă, cea pe care o purtăm astăzi în Parlamentul European și ar fi de asemenea important ca și consumatorii să, fie, să fie bine informați în legătură cu uh, consumul de energie. Dar raportul pe care l-am acceptat în Comisia ITRE uh, nu uh, mai uh, conține multe din prevederile pe care domnul uh, Tamburano le-a făcut inițial. Eu cred că trebuie să modificăm această propunere, pentru că nu se poate ca raportorul să primească un mandat pentru a merge la uh, discuțiile tripartite trebuie să ne gândim și la etichetarea noilor produse de la A până la D. Este important uh, să informăm pe consumator despre consumul de energie de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului și după aceea trebuie prestutindeni în Europa ca etichetarea să fie unitară. Președintele mulțumește și dă cuvântul doamnei Barbara Capel pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, actualul raport pentru etichetarea eficienței energetice a aparatelor de uscanic este, în primul rând, în interesul consumatorului și, așa cum a spus și raportorul, este o nouă etichetare de tip 2.0 și aș dori să-i mulțumesc pentru că este o abordare care uh, nu este controversată nici de către autoritățile de supraveghere din statele membre. Uh, se dorește o simplificare a etichetării energetice, revenind la uh, etichetele anterioare, de la A la G, pentru a elimina etichetări de tip A plus sau A3 plus. 85% din consumatorii europeni se bazează la decizia de cumpărare pe aceste etichete și acest lucru duce și la mai multe inovație în, la domeniul, în domeniul industriei, dar și la investiții și la economisiri de 40-50 de milioane. Consumatorul trebuie să poată avea posibilitatea să cumpere aparatul cel mai eficient, care să facă economie de energie și uh, este important ca consumul de energie să fie măsurat în uh, uh, folosința de zi cu zi și nu în condiții de laborator. Și pentru că Uh, în momentul de față nu se mai poate face o diferențiere corespunzătoare dacă 50% dintre produse astăzi se încadrează la categoria A. Mulțumesc. Domnul vice care are cuvântul. Mr. Speaker, thanks to the Mulțumesc, domnule Președinte, mulțumesc raportorului. Important când vorbim despre etichetarea în privința eficienței energetice, uh, ideea nu este să facem lucrurile bine, ci să le facem din ce în ce mai bine. Tocmai de aceea este atât de important să avem uh, o etichetare, o etichetă clară, ușor de înțeles, pentru că astfel permitem consumatorilor să facă întotdeauna alegerea cea bună și să susținere uh, să susțină industria care vrea să dezvolte tehnologii tot mai bune. Acest lucru este important și relevant nu doar pentru această discuție, ci și pentru alte dezbateri legate de, pe tema eficienței energetice. Fiecare generație nouă de aparate este mai bună decât cea anterioară. Este bine uh, să nu uh, înghețăm dezvoltarea, să permitem uh, crearea de tehnologii mai noi. Trebuie să nu credem prea mult în birocrație, să nu credem că prin regulamente se ating aceste obiective. Acest lucru nu se face doar prin bază de date. Dacă o bază de date nu este foarte accesibilă și foarte simplu de utilizat, ea poate să împiedice dezvoltarea Susțin uh, de aceea compromisurile, dar vreau să uh, subliniez că trebuie uh, ca totul să fie centrat pe afaceri și pe dialogul deschis cu consumatorii. Mulțumesc. Adesso onorevole Flavio Zanonato, un minut. Are cuvântul domnul Flavio Zanonato pentru un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, combaterea schimbărilor climatice și securitatea energetică trec și prin opțiunea liberă și conștientă a consumatorilor, care, preferând opțiuni sau respectiv aparate electrocasnice care să fie eficiente din punct de vedere energetic, permit astfel o economisire de energetică care în Europa 2020 ar ajunge la 165 de tone dioxid de carbon reduceri. A achiziționa aparate electrocasnice eficiente este și interesul consumatorului care face astfel economie de energie, dar contribuie și la atingerea realizării obiectivelor de climă la care a subscris uh, Uniunea Europeană. Aș dori să mulțumesc domnului Tamburano pentru munca desfășurată. Plecând astfel de la stadiul tehnic avansat și ținând cont și de anumite specificități, ca de pildă centrale termice, se face o actualizare a clasificării energetice astfel încât să fie mai clară și mai ușor lizibilă pentru consumator. Și încheie aici. Sper că și în consultările cu Consiliu vom reuși să păstrăm uh, în picioare câteva din punctele completate de Parlament. Mulțumesc, domnul Jose Blanco López. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Acest regulament privind uh, etichetarea este cheie uh, pentru a um, permite consumatorului și cetățeanului să fie bine informat și să cunoască bine impactul pe care produsele de pe piață îl pot avea asupra facturii de electricitate. În același timp, este un regulament care, fără nicio îndoială, va ajuta la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Este uh, necesar să facem ajustarea etichetării pentru a stabili diferența clară între clasele de produse, pentru că astfel cetățeanul este mai bine informat. În plus, propunerea Um, este um, benefică pentru industrie, ca și în domeniul um, căldurii. Trebuie ca ajustarea să se facă în un laborator, ci țin cont de condițiile reale de utilizare. Mulțumesc. Eh, now, Deputy Jeppe Kofod, one minute, Mulțumesc, domnul Kofod, are cuvântul un minut Mulțumesc, domnule președinte. deciziile luate în 2010 acum sunt într-un fel mai stricte și eh, eu sper că uh, vom putea să uh, facem economii substanțiale de energie până în anul 2020 de asemenea ă, să economisim ă, banii consumatorului pentru factura electrică. Acestea sunt ă, vești bune pentru cetățenii din statele membre. Acest tip de legislație s-a dovedit a fi un succes european fără niciun dubiu și iată că încercăm acum să îmbunătățim deja această propunere și să înlăturăm confuziile care existau sau în ce privește marcarea cu A+, A++ sau uh, triplu A+, uh, pentru aparatura electronică achiziționată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele și trecem acum la procedura Catch the Eye. Are cuvântul pentru început domnul Bogovici pentru un minut. Hvala za besedo. Eh, zelo Mulțumesc. Eu susțin această inițiativă de a face progrese prin o mai bună clasificare. Un consum uh, eficient uh, corespunde și provocărilor cu care ne confruntăm pe viitor, schimbările climatice, dependența energetică a Europei și așa mai departe. În ultimii 20 de ani, Europa a abordat uh, repetate rânduri această chestiune și evident că uh, nu lipsesc plusurile acum, ceea ce înseamnă că suntem în direcția cea bună, pe direcția cea bună și pentru consumatori. Susțin, desigur, și schimbarea clasificării, astfel încât acum să avem un sistem unitar de la LAG. Pe de altă parte, însă și controlul cu privire la implementarea acestor măsuri trebuie să fie mai eficient și se pune tot mereu problema dacă această etichetare corespunde și realității. În orice caz, susțin această propunere. Mulțumesc. Domnul Marias are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Politica de eficiență energetică este strâns legată de securității uh, aprovizionării, combaterii schimbărilor climatice și dezvoltării durabile, de asemenea de piața unică. În special în țările din sudul Europei trebuie ca etichetarea energetică să aibă în special în vedere combaterea sărăciei energetice, care este o rușine. În octombrie 2014 s-a stabilit obiectivul se ajunge la o uh, creștere cu 26% a eficienței energetice până în 2030. Trebuie ca toți operatorii să furnizeze informații corecte în privința consumului de energie al produselor pentru, că, uh, pentru ca informația corectă să ajungă la consumator. Trebuie așadar să ne bazăm pe informații corecte pentru a lua decizii bune. Astfel uh, putem permite cetățenilor să-și aducă contribuția la economia, economisirea energiei. Trebuie să găsească fondurile necesare pentru furnizarea informa- informației corecte a cetățenilor. Mulțumesc. Deputat Ivan Iacovcici. Mulțumesc. Și acum domnul Iacovcici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că susțin această propunere și acest raport. Cred că este un element care va duce la îmbunătățirea procesului de producție și va aduce beneficii și consumatorilor. A fost oarecum confuz sistemul de etichetare anterior, așa că aveam nevoie de un sistem mai simplu, care era absolut necesar. Din acest punct de vedere, vreau să spun că sunt absolut de acord. Însă, doamnă comisar, aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Nu credeți că ar trebui să avem ceva mai simplu pentru celelalte produse și servicii de pe piață, pentru a avea un sistem de etichetare simplu, de exemplu, pentru calitatea serviciilor și produselor oferite? Cred că piața unică ar trebui să aibă o etichetare uniformă și pentru calitatea produselor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly. Ultimul, dar nu în ultimul rând. I think having been involved in COP21 in Paris last... Am fost uh, implicat în COP21 anul trecut uh, la Paris. A fost important uh, că am ajuns la un acord global. Așadar, țările noastre fac um, pașii necesari pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a menține um, scăderea temperaturii cu, sub uh, 2,5 grade. Eficiența energetică este un domeniu important și cred că pot fi făcute mai multe în acest sens. Avem uh, niște ținte, însă acum trebuie să lucrăm la detalii. Mai ales uh, atunci când vine vorba de atragerea clienților uh, și consumatorilor de partea noastră, pentru că ei vor să-și aducă contribuția și vor să-și reducă uh, factura și să contribuie la reducerea consumului de energie energie. Cred că este important uh, să luăm aceste măsuri. Acum uh, dacă trecem la noua clasificare, este mult mai logic și mult mai simplu pentru consumatori, care ceea ce ne va ajuta să ne atingem țintele, lucru atât de important. Mulțumesc foarte mult tuturor! Mulțumesc! Acum, în numele Comisiei, dau cuvântul doamnei comisar Cecilia Malmström. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte utilă. Cred că reiese un consens uh, puternic și există și un sprijin puternic pentru revizuirea etichetării energetice pentru, în beneficiul cetățenilor. Câteva cuvinte despre baza de date. Nu va fi o povară administrativă enormă. Creează doar o obligație pentru producători și importatori să înregistreze proiect, modelul de, pro, uh, de produs um, încărcând câteva date necesare deja pe, prin acte delegate. Um, documentația tehnică va fi uh, disponibilă numai um, uh, autorităților, deci nu vor fi publice. Comisia are deja astfel de experiențe similare, de exemplu în cosmetice producătorii nu mai trebuie să mențină documentația tehnică pentru autoritățile de supraveghere a pieței timp de 5 ani. Deci asta sperăm că va fi și o simplificare și sperăm că va fi un instrument util pentru consumator și nu o povară suplimentară. Bineînțeles, cred că avem nevoie de standarde mai bune, mai multe și mai simple pentru uh, aceste produse, dar astăzi putem transmite un mesaj că adoptăm ceva important în beneficiul cetățenilor și consumatorilor, că revizuim etichetarea energetică și, bineînțeles, cu foarte mare plăcere vom coopera cu Parlamentul în uh, continuarea muncii noastre. Doresc să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru toată activitatea lor. Mulțumesc! Doamnă comisar, spune președintele, acum îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Tamburano. Două minute, vă rog. Volevo ringraziare la Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor pentru drumul pe care l-am parcurs împreună, pentru criticile și pentru elogiile lor. Criticile mi-au fost foarte utile pentru că mi-au permis să ajung la un text foarte echilibrat. În ultimii ani, pe măsură ce încercam să revizuim această propunere, am ținut cont și am avut în minte tot timpul următoarea idee. Era nevoie de o tichetare care putea fi făcută doar prin reformă. De aceea m-am gândit că într-o bună zi eu însumi s-ar putea să mă duc uh, într-un magazin cu aparate electrocasnice și să fiu mulțumit de această nouă propunere care îmi va permite eventual să utilizez uh, telefonul pentru a verifica care sunt uh, produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Și în felul acesta am putea avea un tabel comparativ al uh, consumului pe menaj și grație unui sistem care deocamdată este doar uh, în mintea noastră, dar care ar putea deveni realitate în curând, am putea primi informații în legătură cu costurile reale ale aparatului respectiv în funcție de consumul respectiv, în funcție de consumul personal. Deci am putea alege aparatura cea mai potrivită în funcție de nevoile noastre și am putea amortiza investiția în cel mai scurt timp cu putință. Iată sistemul de etichetare pe care mi-l doresc în lumea reală cât mai repede cu putință și cred că în lumea de astăzi, Uniunea Europeană are nevoie de o poveste de succes și sper să reușim să o facem împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tamburano. Vă mulțumesc, se încheie dezbaterea acum pe această temă și votul va avea loc miercuri.